Ladies and gentlemen, dear colleagues, let us start. Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Primul punct, adoptarea ordinii de zi propunem câteva modificări la agenda inițială. Punctul 7 trece după punctul 23. 24 de discutat după punctul 20. Iar 16 și 26 sunt amânate. Există vreo obiecție, nu văd pe nimeni. Punctul 2, așadar, anunțurile președintelui. Președintele nu are anunțuri de făcut. Putem trece, deci, la punctul 3. E vorba de analiza unui propuneri de recomandare cu privire la îmbunătățirea cooperării în domeniul jurisdicției a legislației aplicabile recunoașterii și executării de decizii cu privire la regimul de proprietate al cuplurilor internaționale. Îi dau cuvântul domnului raportor. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Uh, lucrurile nu sunt foarte clare. Am să încerc să vă spun ceea ce am spus deja la reuniunea noastră anterioară a Comisiei Jurii. Cred că este necesar să fac acest lucru. Propunerile pe care urmează să le votăm la reuniunea noastră ulterioară reprezintă un compromis bun pentru Parlament și de aceea aș dori să evităm, așa cum am mai propus, ca amendamentele să fie depuse, să fie legitime, indiferent cât de legitime de respectabile ar fi există procedura de consultare și ne putem da acordul fără modificare, putem să transmitem astfel un mesaj politic privind consensul care a fost atins de către diferitele grupuri din Parlament. În mod concret, anumite amendamente presupun că, este necesar ca convenția uh, bilaterală și multilaterală să continue să se aplice între statele membre care participă sau care nu participă la cooperarea consolidată. O astfel de precizare este foarte inutilă, deoarece în măsura în care uh, Uh, toate acestea sunt evidente, nu există niciun dubiu pentru cineva, pentru că reprezintă consecința neparticipării anumitor state membre la cooperarea consolidată și în consecință lucrurile uh, de la sine. Alte amendamente introduc o definiție a statelor membre pentru acelea care participă la cooperare însă textul cooperării consolidate privind legea aplicabilă, privind uh, separația de copii și uh, divorțul 2010, precizează de fiecare dată că este vorba despre statele membre care participă și ca atare nu există dubii. Acest lucru mi se pare a fi superflu și nejustificat pentru că este clar că regulile nu se aplică acelor state membre care nu sunt participante, așa cum se indică. Recunoașterea documentelor administrative trebuie să se realizeze prin respectarea principiului subsidiarității și acest lucru se va realiza cu atât mai mult cu cât, cu cât nu există o armonizare la nivelul dreptului național, dreptului, la nivel național a dreptului familiei și acesta nu este obiectivul diferitelor propuneri. Statele membre care nu recunosc parteneriatele înregistrate și libere uh, nu se vor exprima asupra unui litigiu pe acest, în această materie și vor încredința problema respectivă tribunalului unei alt stat membru care recunoaște uh, acestea. Lucrurile reiesc foarte clare. Așa cum v-am propus, dragi colegi, după schimbul de puncte de vedere, sunt gata să modific pasajul care se referă la justificarea subcintă, care va fi integrată în raportul final după votul nostru, astfel încât să Ă, nu se mai facă mențiune de ă, să nu, se, să nu se mai menționeze numele celor care s-au opus vetoului. Insist așadar să respingem și să nu ținem ă, seama nu ținem seama de amendamente, deoarece sunt mai degrabă amendamente mai degrabă de natură cosmetică și riscă să întârzie adoptarea acestor două rapoarte și să ne priveze de un text care a făcut obiectul unor lungi negocieri în cadrul Consiliului, după cum și ar fi un prejudiciu pentru toți acei cetățeni europeni care Uh, nu uh, au o astfel de procedură care să le faciliteze situația. Sunt situații familiare concrete și pentru acești cetățeni din diferite țări. Vă mulțumesc! Trebuie să mai adaug ceva, trebuie să precizez că în ceea ce privește punctul 3, care se referă la cooperarea consolidată, Parlamentul își oferă, uh, uh, își dă consimțământul pentru a recurge la cooperarea consolidată și anume la uh, și anume fondul proiectului meu. Am uitat să menționez acest lucru și vă rog să mă scuzați și vă rog și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc foarte mult! Do we have any remark? Avem observații, declarații, doamna Regler. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am venit așa de târziu. Aș dori să fac câteva observații în, doamnele, în numele doamnei Eveline Gephardt, al cărei avion a întârziat și nu poate ajunge. De aceea vă rog să mă scuzați, dar voi citi textul dânsei. Doamna Gephardt salută noile propuneri ale comisiei cu privire la acest drept. Se bucură de decizia adoptată de 18 state membre. E vorba de propuneri cu reguli clare care vor arăta cetățenilor noștri ce avantaje poate aduce Uniunea Europeană pentru ei. E important să ne adresăm guvernelor acelor state membre care nu s-au pus de acord să conlucreze să convingem aceste state membre să ni se alăture cât mai repede și în acest sens există multe argumente. Pentru că există 16 milioane de cupluri în Europa care trebuie să poată bucura de aceste decizii instanțele care nu cunosc acest tip de legislație au articolul 9 aliniatul 1 prin care se pot declara competente spre deosebire de textul anterior al Comisiei din 2011, aceste propuneri noi reprezintă un adevărat avantaj, un adevărat pas înainte. E concretizat domeniul de aplicare, sunt uh, ținute, se ține cont de o serie de amendamente ale Parlamentului, și în alegerea dreptului și în uh, cadrul juridic și în special sublinează doamna Gephardt <clears throat> un element foarte important structura și conținutul celor două propuneri au fost uh, alăturate și acum nu se mai discriminează. Ne așteptăm ca aceste propuneri să fie acceptate de către statele membre și uh, cooperarea îmbunătățită, să fie folosită în cât mai scurt timp. Noi am renunțat la amendamente, așadar. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Breton. Merci euh, de me donner la parole. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu recunosc că este o problemă umană care trebuie să fie soluționată și anume aceea a regimului matrimonial, a recunoașterii reciproce a acestui regim, nu există nicio îndoială aici, sunt puțin decepționat sau să-l aud pe raportor care a dorit să renunțăm la amendamente, pentru că aceste amendamente, după părerea mea, sunt de natură să asigure reasigure anumite state. E adevărat că foarte puține state sunt gata să se angajeze în această uh, cooperare consolidată, însă aceste amendamente sunt tocmai pentru a le asigura. Și uh, foarte pe scurt aș vrea să dau un exemplu. Dacă iau proiectul de raport privind regimul matrimonial, amendamentul 8, amendamentul 8, deci, prevedea, de fapt propunea să se adauge următoarea frază în în cadrul prezentului regulament, recunoașterea reciprocă a documentelor administrative nu poate să contrazică principiul subsidiarității. Iată un lucru care este reamintit și care este de natură să asigure pe toată lumea Există atâtea texte care nu folosesc la nimic și care sunt votate în Parlament. Iată că aici există un text care poate să uh, asigure uh, să asigure pe oameni. Să um, propunem statelor membre să armonizeze statul, uh, să armonizeze dreptul familiei și acest lucru uh, va as- fi o asigurare pentru foarte multe state și acesta în legătură cu parteneriatele înregistrate. Ar fi păcat să eliminăm aceste amendamente care corespund așteptărilor multor state și cetățeni. Este vorba să asigurăm oamenii că nu avem vocația să ne amestecăm absolut în toate problemele. Este vorba aici să, de soluționarea unei probleme omenești punctuale. Vă mulțumesc, domnul Viland. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Am vrut să mă asigur că cererea colegului Mugatski, dacă mai actuală, domnul Cavada nu spusese nimic în acest sens, s-a spus că așa că încă se poate discuta. Domnul Fost, care nu putut participa astăzi, m-a rugat să atrag atenția asupra unor aspecte. Această discuție nu trebuie amânată, trebuie să aibă loc mâine. Textul cu privire la aceste parteneriate conține în articolul 9 o clauză de ordine publică, de unde rezultă că instanțele unui stat membru care nu cunoaște institutul acestei uh, acest parteneriat poate respinge jurisdicția. Textul nu aduce atingere textelor naționale. Domnul Fost consideră că nu are rost să amestecăm cele două propuneri. În perioada anterioară existat un text al Agenției pentru Drepturi Fundamentale care a arătat că cele două propuneri nu trebuie separate. E un subiect care ne interesează și avem nevoie de legislație în acest sens și de aceea e în interesul nostru să ne mișcăm cât mai repede în acest pachet ca dosarul să poată fi încheiat încă sub preștenție uh, neerlandeză. Dată fiind legislația specială, uh, articolul 81 alineatul 3 din tratat, suntem într-o audiere, nu într-o codecizie, și deci toate cerurile Parlamentului se regăsesc în textul Consiliului. Numărul mic de amendamente mai arată că textul reflectă cerințele Parlamentului. Domnul Fos e de acord cu textele domnilor Sayer și Comodini, care clarifică prin amendamentele lor, însă domnul Fos nu consideră că e necesar să mai modifice textele și face un apel către colegii care au făcut amendamente să țină cont de faptul că prioritatea trebuie să fie să ducem lucrurile la bun sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportorul. J'enregistre, euh, les commentaires. Nu am luat notă de observațiile interesante. Păstrez poziția pe care v-am explicat-o. Vă mulțumesc și mulțumesc fiecărui grup. Mulțumesc. Deci, va trebui să votăm pe această chestiune mâine, deși am primit informații în sensul că domnul Ciombatchi va propune să amânăm votul, însă el nu este astăzi aici. Poate că va veni cu această propunere mâine dimineață și nu va fi deci o surpriză Însă, în acest moment, votăm, uh, vom vota uh, acest text mâine în cadrul ședinței noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Potrivit amendamentelor și a ordinii de zi modificate, avem acum punctul numărul 6. Punctul numărul 6 este raportarea la comitet privind transferul ca uh, curții Uniunii Europene competenței în soluționarea disputelor în primă instanță între Uniune și agenția acesteia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu trebuie să vă reamintesc că este vorba despre a doua etapă a reformei Curții de Justiție. Decizia pe care va trebui să o luăm este abolirea Tribunalului Funcției Publice, care este urmarea logică a deciziei pe care am luat-o anul trecut. Am avut un uh, trialog în cadrul sesiunii de la Strasburg. Au existat două puncte minime pe care a trebuit să le discutăm în cadrul trialogului respectiv. Primul s-a referit la temeiul juridic și cel de-al doilea la suprimarea unui articol privind uh, curți instanțele specializate. Vreau să mulțumesc raportorului din umbră care era acolo pentru temeiul juridic. În ceea ce privește temeiul juridic, Consiliul dorea să suprime trimiterea la articolul 256a. Uh, am fost de acord să îl păstrăm pentru că acest articol 256a nu reprezintă în sine un temei juridic, ci încadrează munca legiuitorului, deci îl putem păstra fără ca acest lucru să creeze probleme uh, și comitetul respectiv a votat deja pentru temeiul juridici, de aceea am propus să păstrăm trimiterea la acest articol 26. a în este cel de-al doilea punct, comitetul nostru, comisia noastră a votat în favoarea suprimării articolului care permite crearea unor instanțe specializate. Consiliul dorește să păstreze acest articol nu pentru că dorește să creeze imediat o curte specială, dar poate că într-o zi va fi nevoie să se creeze noi instanțe specializate și uh, textul, uh, articolul respectiv s-a regăsit deja în text. Și Parlamentul, în înțelepciunea sa și raportorii, uh, au decis să păstreze acest articol în text dacă, gândindu-se că într-o zi ar putea să apară nevoia creierii unei instanțe specializate. Am fost așadar de acord cu Consiliul Uh, Curtea de Justiție a fost reprezentată, a fost așadar un uh, dialog între patru, păr- patru, păr- între patru părți și dacă mâine vom vota în favoarea acestui acord, votul în plenară va putea să aibă loc în iunie deoarece este vorba de transferarea celor nouă judecători care sunt la Curtea Funcției Publice către Tribunalul de Primă Instanță. Calendarul prevede că acest transfer să se realizeze cel târziu în luna septembrie. Și ca atare este destul de urgent să luăm această decizie formală înainte de vacanță. Și dacă ar fi posibil, în luna iunie, pentru a Uh, putea permite instituțiilor să se organizeze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că aveți observații, doamnă. Je vous remercie. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să spun câteva cuvinte pentru a reafirma uh, părerea mea ce este suprimarea ilegală a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene. Vreau să vă reamintesc că a fost decis fără studiu de impact, fără consultarea judecătorilor și funcționarilor și avem în vedere o nouă metodă de uh, gestionare. Care ar fi uh, reacția fiecăruia dintre dacă într-o zi președintele Parlamentului European ar decide să suprime comisia noastră și secretariatul acesteia fără a cere uh, consimțământul? Și vă rog să reflectați în această seară asupra acestui. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Mai există alte observații? Se pare că nu. Aceasta înseamnă că vom vota mâine pe acest subiect, pentru acest subiect. Continuăm. Din păcate, pentru punctul 8 nu-l avem pe raportor, domnul Hautala. Știe cineva din cameră unde se află? Nu. Nu avem niciun fel de informații în ceea ce doamna Hautala. we can, uh, I am informed we can deal with this. Putem să uh, abordăm acest punct dând cuvântul serviciului juridic. Domnul Guido Ricci este aici? Da, domnule. Uh, merci, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere la cererea Parlamentului și a Consiliului. Este o, refor- o propunere reformată. Este vorba despre un regulament care se referă la uh, protejarea efectelor uh, extrateritoriale a unor țări terțe. Această uh, propunere a fost adoptată de către Comisie în cadrul adaptării unor aspecte foarte tehnice. De data aceasta, pentru prima oară, din câte știu, a existat o situație în care grupul consultativ al serviciului juridic nu a fost în măsură să ofere un aviz în cadrul acestei propuneri. După cum știți, uh, Curtea Constituțională este vorba de un acord prin care eh, legiuitorul limitează anumite aspecte din prerogative sale pentru a facilita uh, lizibilitatea unui act de modificare în cadrul unui act modificat. Și în acest acord se prevede în mod expres faptul că un aviz a celor trei servicii juridice, Consiliu, Parlament și Comisie, trebuie referitor la activitatea legislativă pentru a garanta legiuitorului că exercițiul acestei reformări este tehnic corect și că nu a existat o modificare de substanță prin act. În această situație, cele trei servicii juridice nu au ajuns la un acord unanim ca urmare a opoziției Consiliului privind un punct referitor la temeiul pe unde s-a exprimat deja Comisia Juridică, va exprima deja încheta de Comisie Juridică, pentru că celelalte instituții care participă au considerat că modificarea și modificarea acestui temei juridic ținea de legiuitor și nu de activitatea tehnică de codificare care trebuia, trebuie să aibă loc în amonte. În consecință, în absența unui aviz din partea grupului consultativ, suntem de părere că nu putem să considerăm că aplicarea acestui acord instituțional, putem să la această reformă și este o propunere, ce se poate realiza printr-o propunere ordinară. Uh, si vous souhaitez d'autres particuliers, d'autres détails. Dacă mai doriți și alte informații, alte detalii, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc. Serviciul juridic, domnul Ricci, dorește să intervină. Serviciul juridic al comisiei dorește să intervină. Se pare că nu dorește. Observații din partea statelor membre, nu? Okay. We have thereby finished with uh, point number 8. Am terminat deci cu punctul 8. Și trebuie să facem o pauză până la ora 5. Când vom continua reuniunea noastră în camera, pentru că avem câțiva invitați pentru cazurile de imunitate parlamentară. Deci ne reîntâlnim aici la ora 5. Mulțumesc!